Ah, no tengo micrófono, perdón. Vuelvo a empezar. Da, dragi colegi, reîncepem lucrările și vreau să spun bun venit doamnei Ninet Kenny, care reprezintă înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Liban. Vom vorbi despre situația refugiaților sirieni. După cum spuneam, doamna Kelly este reprezentantul înaltului comisar pentru refugiați al ONU acolo și situația care este descrisă în legătură cu milioanele de sirieni care au fugit din cauza războiului civil, în jur de 4 milioane de persoane, ne face să simțim o îngrijorare deosebită față de situația umanitară a acestora și mai concret față de persoanele cele mai tinere, aproape 2 milioane de tineri care s-au văzut deplasați uh, sub 18 ani și care ar putea pierde orice fel de șansă de viitor. Și încă 100 de mii de copii care ar putea deveni apatriți pentru că sunt născuți în exil. Asta în conformitate cu legislația națională. Doamna Kelly ne va face o prezentare în legătură cu situația actuală și aș vrea să o felicit pentru că munca dânsei este deosebit de bună și a, a organizației pe care o reprezintă ONU. Iar după aceea, doamna Lockbiller și domnul Weidenholzer, care s-au deplasat în regiune, ne vor putea prezenta punctul lor de vedere. Doamna Kelly, bun venit încă o dată la noi, vă dau cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Este o adevărată plăcere să fiu aici cu dumneavoastră, din mai multe motive. În primul rând, pentru că atunci când lucrezi în Liban și te confrunți cu o catastrofă umanitară covârșitoare și știu asta pentru că am fost în ultimii patru ani în Orientul Mijlociu, aproape că pierd contactul cu realitatea în restul lumii. Deci mă bucur să mă aflu aici și, și mai important vreau să mulțumesc Uniunii Europene care a susținut puternic eforturile umanitare și de dezvoltare în Liban. Iată, timp de patru ani, am intrat deja în al patrulea an acest uh, efort este deosebit de binevenit și este un lucru deosebit de bun. Ceea ce a făcut deosebit Uniunea Europeană este că încă de la începutul crizei a văzut nevoia de susținere umanitară, de ajutor umanitar și l-au oferit pentru ca noi să putem rezolva multe din problemele cu care se confruntau refugiații și, mai important decât atât, să ajute Libanul să facă față acestei tragedii. Astăzi aș vrea să vă prezint un pic cum a evoluat acest răspuns din partea ONU și care sunt principalele elemente. Pentru că situația de instabilitate din Liban este esențială și, de asemenea, viața un milion de refugiați care se află în Liban este o situație foarte fragilă, de aceea este nevoie de multă susținere și solidaritate. Iată, în primul slide puteți, observa situația în 2011, când erau doar 2000 de refugiați în luna iunie. Libanul este o țară cu 4 milioane de locuitori și cei care au vizitat-o pot să-și dea seama cât de mică este această țară. Într-un singur an, numărul de refugiați a crescut până la 25 de mii da, ne întoarcem. Deci, uh, din 2011 până în 2012 am ajuns până la 25.000 de refugiați, însă um, diferența cea mai mare este față de 2013 când avem peste o jumătate de milion de refugiați, un număr deosebit de mare răspândiți în întreaga țară și în anul imediat următor s-a dublat din nou numărul, ajungând până la 1.100.000 în iunie 2014. Iată ziua de astăzi, martie 2015, avem 1.183.000 de refugiați. Ne putem uita la hartă și vedem că sunt zone cu alb, acestea sunt zonele muntoase în centru și la frontiera estică este frontiera care acum este în conflict. Refugiații practic sunt răspândiți în 700 uh, de municipalități în întreaga țară și puteți vedea și ce s-a întâmplat în august anul trecut, când autoritățile au început să impună restricții la frontiere pentru ca refugiații să nu mai intre în Liban. Iată următorul slide foarte important. Iată uh, Libanul. Îmi place foarte mult această imagine pentru că aș vrea să vă imaginați ce ar însemna să primească peste un milion de refugiați în 18 luni de zile. Imaginați-vă cum ar fi aici, în Belgia sau într-o țară europeană, să primești același număr de refugiați și fără să mai contăm și faptul că în ziua de astăzi refugiații reprezintă o pătrime din populație. Aceștia se adaugă refugiaților palestinieni de 280.000 Uh, ca număr, care sunt de ceva ani acolo, pe lângă cei 43.000 de refugiați uh, um, sirieni, palestinieni din Siria. Deci uh, este o mișcare foarte intensă în interiorul Libanului. Liban care a fost afectat de criza din Siria, criza economică, și Um, comerțul a scăzut, încrederea consumatorilor a crescut, investițiile au scăzut, investițiile de asemenea, economia a fost afectată în mod puternic. Aceasta s-a adăugat și acest milion de refugiați care reprezintă o presiune deosebit de mare pe o țară cu infrastructuri și așa fragile. Din punctul de vedere al politicilor guvernamentale, iată, situația din Liban este remarcabilă. Faptul că a, ați văzut că la știri a, nu există manifestații împotriva refugiaților și asta ne arată cât de bine au știut să răspundă libanezii în fața acestei crize. Au dat dovadă de deschidere, de generalitate și cred că n-am văzut niciodată așa ceva până acum. Chiar acum când tensiunile sunt în creștere, conflictele sunt în creștere și totuși populația nu, nu a reacționat. Populația gazdă a reacționat foarte bine și pot să vă spun că trebuie să îi protejăm pe acești oameni pentru că sunt frații și surorile noastre. Iată ce spun între ei. Pe de altă parte, Libanul are dificultăți politice de la începutul crizei. Iată un grafic aici care vă arată ce a făcut guvernul în perioadele în care a existat creșterea cea mai mare de refugiați, în acea perioadă, practic, nu s-au putut adopta legi și nu s-au luat politici de niciun fel. Și chiar și în 2013, când președintele și-a terminat mandatul, guvernul a continuat să funcționeze, dar funcționează doar prin consens. Deci, iată, din punct de vedere politic, contextul este unul foarte instabil. Următorul slide vă arată că în octombrie s-a ajuns la un consens în legătură cu o politică unică, un document de o pagină cu patru principii fundamentale. În primul rând, guvernul și țara nu mai pot primi mai mulți refugiați, pentru că deja o pătrime din populație este reprezentată de refugiați. În al doilea rând, se doresc mai multe investiții la nivelul uh, siguranței și probabil că ați aflat uh, că încă de anul trecut um, ISIS s-a deplasat uh, înspre nord în uh, Liban, unde există foarte mulți refugiați și aceasta este un factor de destabilizare foarte puternic. Deci se vorbește de mm, măsuri de siguranță la nivelul comunităților locale pentru a limita accesul refugiaților și pentru a scădea povara pentru populația libaneză, cerând mai mult din partea comunității internaționale. Ce am văzut că s-a întâmplat în ultimele luni? Guvernul a impus restricții la frontierele Libanului și numărul refugiaților uh, care intră acum în țară este foarte redus. De fapt, uh, numărul uh, celor care intră a scăzut cu 80% în ultimele luni, dar uh, populația de refugiați este încă semnificativă, dar ea nu este în creștere. Uh, și aceasta a ajutat să se facă față temerilor prezente în țară, însă nu pe deplin, pentru că există unele grupuri care uh, așteaptă ca refugiații să se întoarcă la ei acasă. Este un lucru la care trebuie să fim foarte atenți, pentru că probabil că vă dați seama și dumneavoastră că situația din Siria nu este nici pe departe stabilă. Următorul uh, slide dorește să vă arate că criteriile de admisie a refugiaților nu sunt foarte clare. Noi lucrăm alături de guvern pentru a avea un proces mai contieră. Guvernul a impus restricții mult mai exigente în ceea ce privește reînnoirea permiselor de reședință, Asta înseamnă că există și mai multe cerințe, documente pe care refugiații nu le au, de asemenea să plătească taxe, bani pe care nu iau pentru a le plăti și uh, de multe ori se cere uh, promisiunea că aceștia se vor întoarce înapoi la ei acasă. Senzația de nesiguranță este din ce în ce mai mare în Liban și aceasta este un uh, din elementele cele mai îngrijorătoare pentru că există o populație foarte uh, mare care se simte izolată în comunitățile în care locuiește. Există și alte aspecte care ar putea fi interesante pentru dumneavoastră. Iată uh, slide-ul acesta pe care vreau să vi-l prezint aici. Este o zonă la frontiere unde există așezări de refugiați. Vă spuneam că aceștia sunt răspândiți uh, pe întregul teritoriu al Libanului. Uh, mulți dintre ei uh, au, și-au organizat singuri aceste așezăminte, ele sunt informale și puteți vedea că este o zonă triunghiulară, practic, care înconjură corturile și este o zonă care se află la doar 5 km de frontieră, unde uh, este conflictul sirian. Um, există grupuri armate care traversează uh, frontiera și uh, iau prizonieri refugiați dar chiar și cordurile care se află în afara acestui triunghi demarcat se află doar la 10 km de frontieră. Deci, iată, vreau să vă uh, fac să înțelegeți care este senzația de nesiguranță cu care se confruntă acum uh, libanezii și faptul că acest conflict uh, pur și simplu îi copleșește acum că ISIS s-a deplasat și se mișcă peste tot prin țară. Majoritatea refugiaților care au venit în uh, ultimul um, an au fost deplasați uh, din Siria și uh, și-au pierdut uh, familia, și-au pierdut rudele, și-au pierdut tot ce aveau, casele. Mulți dintre ei au fost marcați definitiv de experiențele prin care au trecut și au venit în Libia cu uh, foarte puține resurse. Știm că 30% din uh, familii sunt conduse de mame singure. Este un lucru foarte greu pentru acestea să asigure condițiile de trai pentru copii într-o țară în care condițiile de trai sunt atât de dificile. 39% din refugiați au nevoi speciale, e vorba de dizabilități fizice, indiferent că e vorba de copii, de victime, persoane care au fost torturate sau abuzate din punct de vedere sexual. Iată, problema sănătății este una foarte importantă. Există peste un milion de refugiați care nu au acces la îngrijiri de sănătate și partenerii noștri, cu contribuții, bineînțeles, și din partea UE, reușim să oferim consultații uh, de bază medicale pentru acești uh, refugiați. Însă consultațiile de specialitate pur și simplu ne depășesc uh, resursele și puterile. Iată care sunt consecințele. Vedeți imaginea acestui tânăr care a avut de suferit în timpul războiului a fost uh, lovit și este plin de, de răni. Am reușit să-i salvăm viața, dar n-am reușit să-i reconstruim fața, ceea ce îi aduce aminte uh, și lui și nouă, fiecăruia dintre noi, care este până la urmă costul conflictului sirian din punctul de vedere al uh, dramei și al uh, vieților omenești. 72% din uh, refugiați au primit ajutor cu ajutorul partenerilor noștri și ei au nevoie de ajutorul nostru pentru nevoile bazice. Bineînțeles, asistența um, alimentară este foarte importantă, dar ea a scăzut în ultima vreme și există um, strategii a uh, face față acestor probleme, se recurge, de exemplu, la căsătorii timpurii sau la utilizarea unor produse care nu sunt alimente. 31% uh, din refugiați trăiesc în așezaminte care nu sunt deloc sigure. Vedeți aici un cort în imagine. 17% din refugiați trăiesc în astfel de condiții. Resursele noastre pentru a-i ajuta sunt foarte limitate. Guvernul nu permite înființarea de mai multe așezăminte pentru că nu doresc să încurajeze să rămână acolo. Așa că posibilitatea noastră de a le oferi ajutor este limitată, nu putem decât să i ajutăm să le oferim plastice ca să se acopere de ploaie, dar nu pot avea condiții de trai uh, demne. Peste 82% din refugiați plătesc uh, ceva pentru faptul că stau în aceste așezaminte, deci aduc un plus economiei libaneze și aceasta este un element important pentru că există deci o parte pozitivă pentru comunitatea gazdă. Însă, bineînțeles, ea este mică față de șocul negativ cu care ea se confruntă. Alte date statistice de-a dreptul șocante, 400.000 de copii refugiați Anul trecut uh, doar 300 uh, de mii de copii libanezi au mers în învățământul public. Uh, marea majoritate s-au dus la școlile private tocmai din cauza prezenței masive a refugiaților. Noi încercăm să oferim ajutor și am reușit uh, să introducem în școlile publice aproape 100.000 de copii refugiați. Acesta este obiectivul pe care îl avem alături de UNICEF și alți parteneri și, bineînțeles, și cu contribuția financiară pe care am primit-o și din partea UE însă mai există încă 300.000 de, de copii care nu au acces la școlile publice și aceasta este o adevărată tragedie pentru că nu e vorba doar de anul acesta, e vorba de toți ultimii ani în care nu am reușit să oferim o oportunitate acestor copii. Se vorbește de altfel de o generație pierdută. Poate că vă interesează și problema uh, relocării. Obiectivul este acela de a oferi 100.000 de locuri până în 2016 și avem angajamente foarte clare pentru 100.000 de persoane, nu doar pentru relocare, ci și programe umanitare care sunt lansate de Germania, de exemplu, uh, politici uh, speciale în domeniul vizelor și așa mai departe. Trebuie să vă spun uh, cât de importante sunt toate aceste mesaje pentru țara gazdă care face față unei poveri uh, disproporționate și pentru că acești refugiați se confruntă cu un moment critic în viața lor, în care au nevoie de ajutor. Înainte de a ajunge la încheiere, aș vrea să vă mai spun că ne-am conceput programele uh, pentru ca ele să poată fi aplicate prin instituțiile publice, astfel încât tot ceea ce aduce beneficii refugiaților să o facă și pentru cetățenii libanezi. Și Uniunea Europeană a fost foarte atentă la acest punct și la felul în care banii de ajutor umanitar au fost cheltuiți. Și de altfel mi-aș fi dorit să fiu cetățean european pentru că aș fi fost foarte mândru de contribuția pe care o aduce Europa în ziua de astăzi. Dacă puteți să vă întoarceți, vă rog, la slide-ul anterior. Noi am reușit să oferim ajutor nu doar uh, pentru școlile publice, pentru spitale, pentru clinicile private și pentru centrele comunitare la nivel local. Iată următoarele imagini care vorbesc despre proiectele de susținere a comunităților locale. E vorba de depozite de apă, de centrale de electricitate care acoperă nevoile de bază ale comunităților și care nu erau acoperite înaintea crizei, dar care acum suferă în mod suplimentar și de această problemă a refugiaților. Aceasta a ajutat foarte mult uh, comunitățile locale și face ca tensiunile să scadă. Dar, bineînțeles, trebuie să facem mai mult pentru Liban și acesta nu a primit um, ajutorul de care avea nevoie față de alte țări din regiune. Bineînțeles, o problemă este cea de natură politică, dar nimeni în, în lume nu mai are atât de mulți refugiați uh, în comparație cu populația sa totală iar susținerea care a fost uh, oferită din punct de vedere al asistenței umanitare și ajutor pentru dezvoltare este într-adevăr critică. Majoritatea refugiaților se afla în uh, zonele cele mai sărace, și anume unde se află 68% din populația cea mai săracă din Liban. Și, în sfârșit, uh, vreau să vă spun că lucrăm alături de 71 de agenții în Liban am lansat recent un apel, uh, e vorba de planul regional de răspuns pentru refugiați, cu trei capitole. Dacă vă uitați la acest grafic, deși știu că este greu de văzut, vedeți că uh, partea de ajutor umanitar de anul acesta este la fel de mare ca anul trecut, deși populația s-a dublat. Deci situația este mai proastă anul acesta decât anul trecut. Cam atâta din partea mea, vă mulțumesc. Nu știu dacă si vamos primero a... Da, mulțumesc. Nu știu dacă îmi dau cuvântul întâi domnului Weidenholzer și după aceea da. doamnei Lockpiller și abia după aceea ceilalți colegi. Ladies first. Foarte bine, atunci dăm cuvântul doamnei Lockbiller. Um, eh, so yeah, we were... Da, într-adevăr, Săptămâna trecută am mers uh, trei zile la Beirut și în Liban și vreau să mulțumesc foarte mult uh, comisarului ONU care ne-a informat acolo pe larg. De asemenea, vreau să mulțumesc delegației UE. Am uh, discutat cu ambasadorul, cu ECO și ne-au ajutat și cu logistica. După cum ați spus, problema este enormă. Am mers în Valea Becar, care, unde solul este foarte fertil, deci este o bază bună. Și acolo se vede foarte clar că libanezii evită să folosească cuvântul tabără, pentru că ar spune, ei spun că ar însemna că stau pentru totdeauna ca refugiații palestinieni care au tot felul de construcții. Dar ei au organizat acolo tabere, că nu știu cum să le spun, unde sunt uh, servicii de bază, dar peisajul și satele sunt uh, pline de um, colibe, de improvizații și nu știu cum uh, oamenii pot să um, supraviețuiască unor ierni atât de grele cum a fost iarna aceasta. Nu vreau să repet ce ați spus, cred că trebuie să mulțumim guvernului libanez pentru ce face, pentru că îi primesc pe refugiați. Cred că o persoană din patru care uh, trăiește în Liban este refugiat la ora actuală. Deci acest lucru trebuie lăudat. Dar uh, trebuie să discutăm și despre recomandări pentru autoritățile libaneze și pentru UNHCR. Poate să facă niște schimbări dacă ești refugiat înregistrat și ai o gospodărie, trebuie să declar că nu vei lucra uh, și nevoile de bază rămân de bază și la fiecare două luni trebuie să se plătească 200 de dolari pentru fiecare persoană din gospodăria respectivă care are mai mult de 15 ani. De unde să aibă aceste bani, de acești bani, acești refugiați? Uh, Poate că ar trebui să ne gândim dacă această taxă nu e cumva prea mare. Am văzut și că au reglementări la frontieră noi pentru refugiații sirieni, din ianuarie încoace. Așadar, acum situația este că controlele la frontieră funcționează mai bine, ceea ce înseamnă uneori uh, situații foarte dure. De exemplu, refugiații din Siria sunt obișnuiți ca statul să plătească pentru sănătate. Așa era organizat statul lor. Dar așa ceva nu există în Liban. Un caz uh, foarte vizibil, o familie cu cinci copii și unul dintre părinți s-a bolnăvit de cancer și nu au avut bani pentru tratament în Liban. Deci au trecut frontiera înapoi, pentru că în țara lor puteau să beneficieze de tratament uh, gratis. I-au lăsat pe copii în urmă, apoi frontiera s-a închis și n-au mai putut să se întoarcă. Un alt subiect care a fost și în presă legat de comunitățile siriene, asiriene din Siria. Au fost atacați de statul islamic și pe de, pe, de cealaltă parte, autoritățile libaneze de frontieră au spus că s-au uitat în altă parte, ceea ce unor este necesar, și au ajutat să intre. Deci familiile uh, siriene de acolo au găsit uh, un adăpost. Cred că sunt lucruri foarte bune. Cel puțin unii dintre mm, observatori au spus că ar fi bine să se facă o politică privind mm, criza aceasta a refugiaților din Siria și UNHCR uh, ar trebui să contribuie. Poate să uh, facă traininguri de dreptul refugiaților, drepturile omului uh, cu municipalitățile locale și cu uh, oficiile de frontieră, pentru că au fost cazuri în care situația nu a fost foarte bună. Iar noi și statele membre, de asemenea, trebuie să acționăm. 39% dintre refugiați au nevoi specifice și cred că statele membre ar face bine să folosească programele de realocare pe care le are Uniunea Europeană. Sunt programe unde primești niște bani de la Uniunea Europeană, dacă faci asta, și până acum cred că n-am făcut destul. După cum ați spus, refugiații concurează cu localnicii, pentru că și unii și alții sunt afaceriști foarte buni. Deci cei din clasa de mijloc care își deschid o afacere se confruntă cu concurența și nu există niciun fel de reglementare a concurenței. Și în sectorul cu venituri foarte scăzute, de asemenea, există o concurență în zona rurală, deci tensiunile sunt foarte mari. Cred că trebuie tratat și acest subiect, deci poate că o politică generală ar fi utilă. Problema educației S-ar putea să fie o generație pierdută. UNHCR a calculat că 650 de dolari per copil pe an ar ajuta să aducă copiii la școală, dar anul acesta doar 60.000 de refugiați sirieni uh, sunt școlarizați și obiectivul este să fie 150.000. Dar în Liban, fără un sistem de școli publice, uh, nu se poate, ei uh, au mai mult școli private și cred că trebuie să punem accentul pe educație, pentru că este o generație pierdută și poate că va fi o, genera o generație deschisă către radicalizare dacă nu beneficiază de educație. Și aș dori să-i dau acum cuvântul lui Iosef. Un moment. Eh, porque tenemos una visita y yo... Da, o clipă numai, pentru că avem o vizită aici și sunt foarte mulțumită de acest lucru, dar vă rog să luați loc. Vă rog să vă așezați pentru că sunt foarte multe locuri disponibile. Grupul de vizitatori, vă rog. Por favor, siéntense porque es muy difícil. Vă rog să luați loc pentru că este foarte greu să dezbatem în continuare aceste condiții. Mulțumesc. Domnul Weidenholzer, mulțumesc. Aș dori și eu să mă alătur celor spuse de colega Lochbiller. Suntem foarte impresionați cu toții de ce se întâmplă, mai ales uh, de povara pe care și-o asumă populația libaneză este enorm. Un sfert până la o treime din populație sunt refugiați, ceea ce pentru mine e foarte uimitor și mai ales faptul, mă uimește faptul că nu există cifre clare, adică procesul de registrare uh, ține de ONU, nu, nu de regiune. Am înțeles că aceste date vor fi transmise guvernului în aprilie. Sper să nu fie nimeni trecut cu vederea, pentru că povara este pur și simplu inimaginabilă. Am constatat încă ceva care ne stârnește mari îngrijorări în distin discuțiile cu activiștii pentru drepturile omului. Am uh, constatat că există tensiuni între diversele categorii de populație, deci între refugiați și populația libaneză. Aceasta este o problemă ce are legătură cu dumpingul salarial, cu condițiile în care acceptă să lucreze aceștia, aceștia care sunt de neimaginat. Și sigur că aceste lucruri duc la conflicte cu populația locală, inclusiv deschiderea de mici întreprinderi Practic, uh, se dă vina pe refugiați că în Liban sunt uh, pene de curent, că crește criminalitatea. În... Uh, am verificat cifrele, nu totul este chiar așa, dar acest lucru este îngrijorător, aceste tensiuni, și cred că trebuie să vedem cât de rapid va evolua situa situația și cât timp uh, poate să reziste țara într-o astfel de situație. Pentru că numărul refugiaților a crescut foarte mult în ultimul an. S-a pus și problema controlelor la frontieră. Am înțeles de la partenerii noștri că acum uh, numărul celor care trec frontiera este destul de mic, pentru că nu sunt conflicte majore în Siria din cauza cărora să treacă mulți refugiați granița în Liban. Dar dacă s-ar întâmpla, atunci controlele la frontieră n-ar mai folosi la nimic, oricum. În permanență s-a pus uh, întrebarea dacă guvernul libanez uh, realizează că este o situație temporară, cât de temporară este și câți dintre acești refugiați vor veni în Europa apoi. De asemenea, există presiuni din partea Irakului care spune că nu mai vor ca tot mai mulți oameni uh, de la ei să treacă în Liban pentru că a crește presiunea și mai mult și se pune problema ce putem face uh, Putem vorbi despre programul european de relocalizare, de ce fonduri putem vorbi. Și un ultim aspect, într-adevăr, problema banilor. E frumos că Europa face atât de multe, dar, dar noi avem la dispoziție 23 de milioane de euro. Când auzim că ONU nu a mai primit de mult fondurile pe care trebuia să le primească, nu știu, cred că ar fi o bună investiție a Europei. Să, a Europa ar trebui să facă mai mult, să investească mai mult, pentru că uh, altfel uh, țara nu va rezista la această presiune. Și ar trebui să ne amintim uh, ce s-a mai întâmplat recent. Libanul a avut un uh, război civil de care a durat 15 ani și nu s-a terminat cu atât de mult timp în urmă. Este un fenomen uh, care are legătură și cu taberele de palestinieni, care sunt foarte mari. Și uh, până la urmă, mai devreme sau mai târziu, uh, trebuie să avem grijă să nu se ajungă la un nou război civil în Liban, dacă unele lucruri o iau în direcția greșită. Altfel, aș vrea să spun că este grandios ce face această comunitate. Mă tem însă că avem nevoie de și mai multe fonduri și uh, noi, ca parlamentari, avem răspunderea să susținem uh, această situație, pentru că altfel uh, nu e decât o bombă cu ceas care pune în pericol întreaga Europa, dacă nu este rezolvată problema mai rapid. Bien, eh, ahora quisiera saber qué, qué colegas quieren. Mulțumesc. Aș vrea să știu acum care sunt colegii care doresc să intervină. De acuerdo, porque... Por... Foarte bine. Voi da cuvântul colegilor până la orele 17 și 15 minute, după care voi da cuvântul doamnei Kelly pentru a răspunde la întrebări. Doamna Lindberg, vă rog. Tack så mycket för ordet. Eh, jag vill börja med att rikta min tacksamhet. Mulțumesc! Aș dori în primul rând să îmi exprim recunoștința față de UNHCR, care face o treabă extraordinară. Și cred că e foarte important ca toate statele membre să ajute UNHCR, pentru că am auzit că ei uh, au o situație foarte dificilă și uh, până la urmă, cu o sumă mică de bani, putem declanșa un efect de multiplicare și putem să ajutăm foarte mulți oameni. Și Libanul, de asemenea, își asumă o răspundere foarte mare, poate chiar prea mare. Au spus-o antevorbitorii noștri că uh, sunt tensiuni în această țară. Eu am citit despre o familie în care tatăl era zidar, care a rămas acum șomer pentru că un refugiat face aceeași muncă pe bani mai puțini. Persoana în cauză este acum în șomaj, familia sa nu mai are niciun venit și el nu primește niciun fel de ajutor, nu-l ajută nici ignor, nici nimeni. Deci trebuie să ne gândim și la faptul că oamenii din Liban au de suferit, după cum au spus antevorbitorii mei. În Suedia, în țara mea, am uh, văzut uh, cum funcționează ajutorul umanitar. Noi am redus suma pe care o alocăm pentru ajutor umanitar pentru că primim foarte mulți refugiați. Și dacă primim mai mulți refugiați acasă, ajutăm mai puțin uh, ignor. Pentru că, și până la urmă e păcat, pentru că s-ar putea face mai multe. Ce dorește ICNUR să facem noi în Uniunea Europeană? Asta aș vrea să întreb. Vreți să investim uh, bani mai mulți, să primim mai mulți refugiați? Am spus aici la Parlamentul European că dorim o politică comună de azil și că dorim să avem ambasade în diverse state unde să se poată ceară o viză umanitară. Asta susțineți dumneavoastră? Mulțumesc! Gracias, señora Kinge. Mulțumesc, doamna Kinge. Grazie. E, uh, anch'io devo ringraziare molto per uh, questo intervento. Mulțumesc și eu aș dori să vă mulțumesc pentru această intervenție care ne ajută să ne îmbunătățim cunoștințele, precum uh, și să știm cum să jucăm un rol mai bun în această situație. În primul rând, aș dori să vă spun că am fost numită coraportoare pe raportul din proprie inițiativă strategică în ceea ce privește situația din Mediteraneană și nevoia unei abordări globale, holistice a Uniunii în ceea ce privește migrația. Mi se pare că e un dosar uh, foarte important, după părerea mea, care va include o serie de chestiuni uh, uh, importante, cum ar fi reinstalarea acestor persoane, salvarea aplicației articolului 80 și așa mai departe. O serie întreagă de chestiuni care vizează Uniunea Europeană, dar și zonele din afara sa. Aș dori așadar să putem colabora în săptămânile care urmează și aș vrea să știu ce așteptați de la Uniunea Europeană. Ar fi important ca să putem să venim cu răspunsuri concrete dincolo de simpla prezentare a raportului. Trebuie așadar să vedem cum putem să lucrăm concret, pe chestiuni concrete, ca să putem să avem o, o, um, o muncă bine țintită. Mulțumesc, Maker. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Kelly, în primul rând, mulțumiri pentru prezentarea făcută și aveți respectul nostru pentru activitatea pe care o face organizația dumneavoastră. Trebuie, de asemenea, să dăm dovadă de respect față de populația și de guvernul din uh, Liban. Cred că acea comparație cu Belgia a fost uh, foarte ilustrativă. Eu sunt din Belgia și mi-am dat seama uh, despre ce presiune se exercită asupra societății prin acest flux de aproape 1,2 milioane de refugiați. Ați spus-o și dumneavoastră, Libanul a avut un trecut destul de tulburat și acum întrebarea, noastră, întrebarea mea ar fi în ce măsură fluxul de migranți care a venit în Liban cum a schimbat acesta situația religioasă din țară, politicile din țară, având în vedere că sunt o, că există o serie de echilibre care s-au regăsit acolo și s-ar putea ca acum acestea să nu mai existe, să existe un dezechilibru. Deci aș vrea să vă întreb care ar putea să fie impactul acestei situații. Comunitatea internațională deja face o serie de Uh, activități, o serie de măsuri, de sprijin și noi uh, sprijinim uh, situația de acolo, sprijinim autoritățile din Liban, dar vreau să vă întreb care este lucrul cel mai necesar sau cel mai urgent acum. E vorba de bani mai degrabă sau alt, alte tipuri de măsuri pe care am putea să le luăm noi. Ce părere aveți, cum evaluați uh, eforturile comunității uh, internaționale de a se a declara dispuse să primească refugiați uh, sirieni e, se poate pune problema unui număr prea mic de țări care își deschid frontierele sau e vorba mai degrabă de o lipsă a resurselor finanțare um, care să asigure că în statele unde sunt primiți Um, primesc uh, sprijin. Și, bineînțeles, în um, ipoteza cea mai optimistă, sfârșitul conflictului ar uh, reprezenta o perspectivă mai bună, și anume aceea ca acești refugiați să se întoarcă acasă. Desigur, deocamdată este doar uh, Uh, un lucru la care putem să visăm nu se pare, nu pare să se întâmple în viitorul uh, apropiat. Conflictul este încă în, în curs de desfășurare, iar atâta timp cât durează presiunea din partea imigranților va fi din ce în ce mai mare. Așadar, ne întrebăm cât timp vor mai putea aceste state învecinate să primească aceste fluxuri de uh, imigranți. Multe și-au închis frontierele. Desigur, sunt mulți oameni care vor să plece din țară. Viețile lor sunt uh, puse în pericol. Pericolul acesta n-a dispărut. Deci este vorba de o perspectivă, de un scenariu foarte îngrijorător. Eh, un, señora Kelly. Eh, está el primer secretario de la Embajada del Líbano. Da. Îl avem pe primul secretar al ambasadei limbaneze aici cu noi, așa că am să vă dau cuvântul pentru trei minute, pentru că, din păcate, nu avem mai mult timp la dispoziție. Vă rog. Thank you, ma'am. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să subliniez câteva chestiuni menționate uh, în timpul prezentării. În primul rând, aș dori să vă vorbesc despre un document privind politica guvernamentală care datează din 2014 și aș sublinia că documentul de politici afirmă într-adevăr intenția de reducere a numerelor și de a securității, însă acest lucru s-a întâmplat uh, după trei ani, după ce am avut experiență în acest domeniu și cred că doamna Kelly este perfect conștientă de acest lucru. Cât despre așteptările pe care le au unii oameni, că refugiații ar trebui să se întoarcă acasă. Ne dăm seama foarte bine cum stau lucrurile în Siria, la ei acasă, însă noi trebuie să ne gândim la uh, soluții durabile când va veni momentul. Deocamdată însă facem tot ce ne stă în putință să le oferim protecție deși nu facem parte um, din Convenția 1951 privind refugiații. Aș dori, în, um, în ceea ce privește procedura Națiunilor Unite, e vorba de proceduri care se aplică uh, în toate statele unde sunt uh, refugiați sau solicitanți de azil este mereu necesar să se furnizeze documente și când nu există documente, atunci trebuie să existe alte formalități care trebuie îndeplinite. Aș dori să subliniez și faptul că Libanul a propus un plan de reacție al Libanului la criză, pregătit împreună cu uh, UNCHR, poate doamna Kelly poate să ne spună mai multe în acest sens, că despre statutul refugiaților, modul în care este determinat acesta, deși uh, înaltul comisariat pentru refugiați se ocupă de acest lucru și îi mulțumim foarte mult. De obicei, aceste chestiuni țin de competența statului. Statul acesta trebuie să proceseze cererile solicitanților de azil. Atât. Încă o dată mulțumiri, doamnă Kelly. De nada, muchísimas gracias por, por haber inter... Mulțumesc eu pentru această intervenție și pentru faptul că sunteți prezent astăzi aici. Doamna Kelly, vă rog. Da. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să aflu că este reprezentat aici și guvernul Libanului, pe care doresc să-l felicit pentru realizările extraordinare ale statului dumneavoastră. Nu pot să spun că n-am văzut nimic asemănător în viața mea. Trebuie să fiți foarte mândri și eu mă simt uh, destul de privilegiată să pot să lucrez acolo. Așadar, mulțumesc. Acum, încercăm, încercând să răspund intervențiilor în ordinea în care au apărut. Cât este, cât este vorba despre formarea autorităților locale, bine ne ocupăm de acest lucru. Avem un plan bun cu Ministerul de Interne de a um, oferi um, informare pentru ofițerii de poliție și reprezentanții municipalităților locale. Acest lucru Uh, este făcut cu sprijinul Ministerului de Interne al forțelor de securitate. Este de asemenea un uh, proiect care este finanțat de Uniunea Europeană. Încă o dată mulțumiri. Lucrăm de asemenea cu Ministerul Afacerilor Sociale în ceea ce privește procesarea la frontieră a uh, cererilor umanitare. Um, perspectivele sunt foarte bune, um, lucrurile sunt în mișcare. Apoi, în ceea ce privește educația publică, acum 100.000 de copii sunt în sistemul Uh, public, uh, cifrele au crescut în ultimele săptămâni, avem un parteneriat cu Ministerul Învățământului și este vorba de un efort foarte constructiv, condus de chiar minister și reunește mai mulți parteneri, ONG-uri, parteneri naționali, în scopul de a a atinge copiii, de a ajunge la copii prin educație și scopul este ca 400.000 de copii să fie înscriși în uh, sectorul public până în 2016. Încă, însă se întâmplă că costurile uh, pe copil care au fost sprijinite de Banca Mondială să fie totuși destul de ridicate, 600 de dolari pe, pe copil în a doua rundă, ceea ce face strângerea de fonduri să fie greu de făcut, dar acesta este obiectivul să lucrăm mână în mână cu autoritățile din Liban ca să ajungă copiii la școală. Între timp însă mai sunt 300 de copii care au nevoie de educație și trebuie să le găsim și lor alternative și încercăm să facem acest lucru cu Ministerul uh, Învățământului pentru diferite opțiuni uh, formale sau informale. Cât despre cifre, este adevărat că UNCHR este uh, o agenție care utilizează tehnologie biometrică pentru a înregistra toți refugiații și faptul că verificăm refugiații când le expiră certificatele pentru că acestea sunt valabile un an, un an și jumătate și verificăm uh, aceste certificate. Bine, datele acestea bio, biografice le-am uh, împărtășite cu Ministerul Afacerilor Sociale și cu alte autorități din Liban. Uh, e lucru important pentru că e important și pentru Liban să știe cine se află pe teritoriul său și statul deja ia măsuri pentru a-și asuma un rol mai mare în ceea ce privește gestionarea reacției la situația refugiaților. Fără îndoială există tensiuni și da, ministrul și sirierii, sirienii um, cumva ocupă locurile um, libanezilor, mai ales în muncile mai puțin calificate. Unii dintre ei sunt, lucrează chiar pe gratis pentru că sunt disperați și primesc doar bacșișuri, să le spunem. Uh, dar um, uh, trebuie să spunem că um, toți acești sirieni lucrează în sectorul neformal și în mod tradițional sirienilor li s a permis să lucreze în sectoare unde nu sunt foarte mulți libanezi cum ar fi uh, agricultura și construcțiile. ce sugerăm noi și nu doar noi ci și celelalte organizații implicate este ca, uh, ca sirienii să trebuiască să respecte um, regulile Libanului, dar um, um, să li se permită totuși niște domenii în care să aibă acces și lucrăm acest lucru cu partenerii noștri și uh, din discuțiile cu guvernul ne-am gândit la, uh, la ce politici am putea să ne gândim pentru a exista pentru a crea creștere economică, pentru ca refugiații să nu tragă în jos economia, ci să o sprijine. Dar vă dați seama și dumneavoastră, dacă vă gândiți la societățile dumneavoastră, că nu e ușor să îi faci pe oameni să creadă acest lucru, pentru că ei se tem că au concurență pe piața de muncă. Deci trebuie să facem lucrurile acestea respectând sensibilitatea lor. Acum, în ceea ce privește ce s-ar întâmpla dacă ar apărea un nou influx uh, din Siria, e bine, ne-am gândit uh, la o serie de măsuri și avem niște măsuri puse în aplicare la cum am răspunde de urgență, dar evident un alt flux masiv uh, în Liban ar fi extrem de greu de gestionat, de suportat pentru această țară mică, ceea ce mă aduce la celălalt aspect important. Soluția la această problemă este una care se regăsește în interiorul Siriei și unul dintre lucrurile importante pentru a um, păstra cumva uh, un fel de speranță în mințile tuturor este aceea că până se va găsi o soluție în Siria, se vor pierde mii de vieți uh, și uh, statele din jur vor fi destabilizate de o situație care nu ține deloc de controlul lor și pe care ne-au creat-o. Cât despre sprijin economic, este adevărat că am, sprijinit um, diferite tipuri de sprijin prin diferite din partea Uniunii Europene. Sperăm să continue. Le spunem tuturor donatorilor noștri în afara Uniunii Europene chiar că această finanțare trebuie să, fie, să corespundă, um, să, să fie completată cu și mai mari uh, finanțări. Um, Libanul se confruntă cu o situație a unei poveri pe care um, este, de care este depășită și primește bani pentru dezvoltare. Uniunea Europeană a acorda Libanului um, asistență în multe modalități uh, creative și acest lucru este important să continue. Am fost întrebată cum ați uh, clasifica prioritățile, ce ați dori să facem noi. Păi, în primul rând, uh, în ceea ce privește um, soluționarea politică a conflictului din Siria, acesta trebuie să fie principalul subiect, pentru că altfel nu facem decât să punem un bandaj pe o hemoragie. Apoi, în trebuie să existe o gestionare a să existe o ajutor umanitar pentru că altfel oamenii vor muri în continuare. Doar datorită asistenței umanitare am putut să contribuim așa cum am făcut-o și n-au suferit oamenii mai mult Uh, cât despre asistență pentru dezvoltare, furnizarea unui sprijin foarte necesar pentru instituțiile libaneze, de asemenea și la nivel comunitar. Au fost atât de multe proiecte care au reprezentat investiții relativ scăzute, care au adus dividende extrem de mari. Generatoare electrice, rezervoare de apă, tratarea deșeurilor. E bine, lucrurile acestea înseamnă extrem de mult pentru niște comunități care uh, se confruntă cu o povară ex, ex, excedentară. Și uh, în felul acesta văd și libanezii că nu li se cere doar să facă mai multe lucruri, ci că vin și alți parteneri care să îi sprijine și care să le ofere servicii mm, care nu existau înainte în anumite comunități, înainte de criză. Așadar, am dori ca um, numărul de locuri în care se facă o, o relocare să crească, dar nu e vorba doar de o chestiune de relocare. Um, um, există programe foarte creative, um, numărul, um, măsurile pe care le-au luat um, Suedia, de exemplu, de relaxarea cerințelor pentru viză, sunt foarte importante, de asemenea, furnizarea uh, unor uh, oportunități pentru Um, refugiați să uh, capete formare pentru um, salvare medicală și uh, de asemenea sprijinul în ceea ce privește asistența umanitară este foarte important. De asemenea, în CHR avem recomandări uh, foarte clare și am vrea să ne implicăm într un dialog foarte constructiv uh, despre tipurile pe care instituția noastră vă poate sprijini în ceea ce privește reflecția parlamentului în acest subiect apoi cum uh, a schimbat sosirea um, Um, refugiaților, um, climatul politic din uh, Liban. E bine, aș spune că criza din Siria a um, regrupat liderii uh, politici într-o manieră destul de pozitivă. Am uh, asistat la un consens larg asupra planului de securitate care a ajutat la stabilizarea Libanului și da, există diferențe în interiorul comunității, însă până acum oamenii uh, se țin bine și acest lucru arată încă o dată uh, faptul că uh, libanezii rezistă foarte bine. Mulți au spus că Libanul este una dintre statele, statele cele mai rezistente, au trecut printr-un um, război civil și totuși au rezistat și au revenit. Dacă vă plimbați în orașele din Liban, vedeți că încă se fac construcții, um, încearcă să-și reconstruiască industria, așadar dar încearcă să își mențină o stabilitate a comunităților. Planul de reacție la criză la care m-am referit și pe care l-a menționat și reprezentantul Libanului, um, se referă la capitolul um, privind Libanul în ceea ce privește planul regional de reacție în fața crizelor uh, um, privind uh, refugiații Um, face um, apel uh, la strângerea de fonduri pentru eforturi umanitare, un milion, uh, la fel ca și anul viitor și um, se va organiza o strângere de fonduri anul acesta. Anul trecut, uh, de exemplu, Cuveitul și-a luat niște angajamente foarte mari și au fost foarte importante. Este vorba de um, o, cumva o mișcare simbolică, pentru că multe dintre alocări au fost hotărâte, dar pur și simplu spunem că nu trebuie să uităm această regiune mică din lume care se confruntă cu atât o, da, o, o povară atât de mare, dar a cărei stabilitate este esențială pentru um, stabilitatea regiunii și care ar putea să aibă impact chiar și asupra Europei. Sper așadar că prin aceasta v-am răspuns la întrebări și vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a discuta despre o situație care uh, mie mi este uh, foarte, care pentru mine este foarte sensibilă, uh, mă simt foarte apropiată de ea și cred că trebuie să înțelegem că Libanul reprezintă un studiu de caz extraordinar despre ceea ce se poate face dacă um, oamenii dau dovadă de cea mai bună linie și de asemenea este și un studiu de caz uh, cu privire la ceea ce se poate întâmpla dacă nu ajunge sprijin la o astfel de țară care se confruntă cu o povară care este de neimaginat pentru noi ceilalți. Imenso, imenso trabajo. Vă mulțumim dumneavoastră pentru munca excelentă pe care o faceți și pentru că ați venit aici pentru a ne explica acest lucru. Noi vă vom susține în continuare cu tot ce putem. Vă mulțumesc încă o dată, doamna Kelly. Se levantă la sesiune. S-a terminat ședința.